de mii de studenți pur și simplu să poată să fie formați și să lucreze eficient în societatea viitorului. Mulțumesc, drag coleg. Avem astfel finalul acestei dezbateri. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum urmează raportul doamnei Harms în legătură cu propunerea Consiliului de regulament în legătură cu dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui în Bulgaria, programul Kozlodui. Para lanzar el debate, tiene la palabra por... Și pentru a iniția dezbaterea, pentru patru minute dau cuvântul doamnei Harms, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți foarte generos cu timpul de intervenție în seara asta. Aș vrea mai întâi să le mulțumesc colegilor pentru dezbaterea pasionantă pe care am avut-o în Comisia de Mediu în legătură cu domeniul nuclear și cu prelucrarea deșeurilor. Colegii de la Comisia pentru Energie și Industrie, evident că n-am fost întotdeauna de acord, dar există un aspect în legătură cu care am fost de acord și anume că trebuie să acordăm sprijin Bulgariei un sprijin european care să-i permită să facă față costurilor pe care le reprezintă scoaterea din funcțiune a patru unități ale centralei Coslodui. Iată ce doream să subliniez. În 2006, uh, uh Ungaria, uh, Bulgaria a primit 340 de milioane. În perioada următoare s-au acordat peste 200 de milioane de dolari. În 2009, 89 de milioane și jumătate au fost oferite Bulgariei. În momentul votului mâine, o să vedem dacă o sumă suplimentară de 300 de milioane de euro este necesară. Această solidaritate este deci exprimată, a fost prevăzută încă de la negocierile de aderare, întrucât Bulgaria s-a declarat gata să recunoască deficitul de securitate al centralei nucleare de la Kozlodui și deci s-a angajat să dezafecteze aceste unități, aceste reactoare. Ce am încercat să fac în raportul meu, care se referă la ultima tranșă pe care trebuie să o varsăm Bulgariei. Vorbesc despre principiul în baza căruia este ultima tranșă. Obiectivul a fost de a obține o modificare. Despre ce e vorba? Aceste credite nu vor fi consacrate direct uh, dezafectării acelor reactoare sau prelucrării deșeurilor sau depozitării intermediare a deșeurilor de la Coslodui. Aceasta reprezintă cam 120 de milioane de euro. Consider că o parte din această sumă ar trebui să fie investită în planificarea și pregătirea depozitării definitive a deșeurilor uh, cu un conținut foarte mare de radioactivitate în Bulgaria. Ar trebui să se înființeze un fond pentru această depozitare definitivă, în timp ce până în prezent nu s-a prevăzut nimic în Bulgaria în acest sens. Nu am reușit să obțin o majoritate în senul comisiei mele parlamentare în favoarea acestei idei, dar rămân convinsă de faptul că este vorba într-adevăr de o miză foarte importantă. S-au negociat mai multe compromisuri în comisie și vor fi prezentate la vot mâine. Există două lucruri pe care am încercat să le mențin, redepunând uh, amendamente. Un prim element, dezafectarea, prelucrarea deșeurilor și stocarea intermediară și stocarea definitivă a deșeurilor. Aș dori ca Comisia să urmărească îndeaproape suma exactă pe care aceste diverse etape le reprezintă care sunt sumele de care este cu adevărat nevoie pentru dezafectare și pentru prelucrare, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor nucleare cu cel mai bun nivel posibil de securitate. Aș dori să se evite ca aceste sume să fie utilizate pentru a investi în cărbune, în lignit în comisie, ceea ce nu este exclus cu dispozițiile votate în comisia parlamentară. Apoi, aș dori ca raportul meu să reprezinte începutul unei dezbateri uh, adulte, responsabile, în legătură cu depozitarea definitivă a deșeurilor uh, radioactive. Este o directivă pe care o aștept cu o anumită nerăbdare. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei, ca să vă răspundă, o să dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În această a treia seară de plenară, energia nucleară se regăsește din nou pe ordinea de zi și vorbim acum despre asistență europeană pentru dezafectarea centralei de la Kozlodui din Bulgaria. Mă bucur că există o atmosferă constructivă pentru această dezbatere, fiindcă acest subiect este unul foarte important. Doamna Harms, raportoarea, precum și raportorii din umbră, ne-au oferit uh, o dezbatere foarte interesantă și specializată. Mă bucur că aceasta este sprijinită, se bucură de sprijin din partea dumneavoastră și ca și ideea de finanțare cu încă 300 de milioane de euro din bugetul european, ceea ce corespunde intereselor europene. Și, bineînțeles, va avea de câștigat siguranța nucleară. În al doilea rând, se pune accentul pe dezafectare. 180 de milioane de euro merg în acest sens. Iar în al treilea rând, dat fiind că nu există bani, nu există finanțare în Bulgaria din motive istorice, fondurile europene doresc să asigure siguranța oamenilor și mediului înconjurător implicați în procesul de dezafectare. Aș dori să mai subliniez faptul că majoritatea amendamentelor înaintate pot fi acceptate, dar din lipsă de timp o să mă aplec doar asupra a două aspecte din, ale poziției Comisiei Europene. Aceste chestiuni se regăsesc în amendamente. În primul rând, este vorba despre sprijinul financiar continuu pentru măsurile din uh, sectorul energetic. Această măsură este dorită de guvernul bulgar, dar și alte măsuri de, de sprijin financiar, de pildă. De exemplu, tratamentul echitabil pe care l-a primit, Lituan, l-a primit Lituania și Slovacia, unde a existat o asemenea asistență, capacitatea de înlocuire și măsuri de eficiență energetică sunt la fel de importante. În centralele care funcționează pe bază de cărbune reprezintă un potențial enorm în ceea ce privește economiile energetice, iar capacitatea de generare energetică s-a schimbat acum odată cu dezafectarea acestei centrale și reprezintă acum o provocare uriașă pentru această țară care are nevoie de ajutor pentru a-și stabiliza și securitiza rețeaua energetică, astfel încât Comisia este rugată să își continue sprijinul acordat infrastructurii energetice, rețele energetice. Apoi se mai pune problema asistenței pentru stocare finală geolo- geologică pentru deșeurile radioactive. Comisia sprijină poziția domnului raportor și anume că trebuie să existe o soluție finală, definitivă, în ceea ce privește stocarea acestor deșeuri. Această soluție necesară se va ivi numai dacă face parte dintr-un program de asistență pentru cozlodui și va însemna obligativitate din partea tuturor statelor membre care au programe nucleare să amplaseze astfel de, de site-uri de stocare definitive. Astfel încât avem nevoie de un spațiu de stocare interimar pentru deșeurile radioactive care poate fi acoperit de această finanțare. Un uh, site de stocare final este, bineînțeles, necesar, dar uh, nu trebuie să fie legată această chestiune de cozlodui. Stocarea definitivă va face obiectul unei uh, propuneri anul acesta, care se va referi și la și la deșeurile radioactive sărăcite, precum și la alte forme de deșeuri nucleare. Dați-mi voie să vă spun că Comisia salută acordul Parlamentului, la care s-a ajuns cu Parlamentul, privind modul în care uh, Bulgaria va primi sprijin financiar de 300 de milioane de euro pe următorii patru ani și ne bucură faptul că s-a pus accent pe măsuri de ajutorare axate pe siguranță. Acest acord de finanțare reprezintă un mesaj de sprijin din partea Uniunii Europene către Bulgaria și uh, o încercare de sporire a siguranței la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, din partea Comisiei Envi. Doamna Părăvanova are cuvântul două minute господин председател господин комисар уважаеми колеги като докладчик в комисията по околна среда бих Mulțumesc. În calitate de raportor pentru Comisia ENVI, aș vrea să sprijin abordarea Comisiei Europene față de această propunere și pentru acest raport care este votat în Comisie. Mă bucur că linia pe care am apărat-o în raportul meu și-a găsit loc în raportul final și acum Parlamentul European poate să dea un semnal clar pentru a extinde asistența financiară a comunității pentru dezafectarea unităților de la 1 la 4 de la centrala de la Cozlodui. Bulgaria a depus eforturi de bună credință pentru dezafectare până în 2009 și prelungirea sau extinderea ajutorului comunitar o să asigure o dezafectare în condiții de siguranță în conformitate cu cele mai ridicate standarde de siguranță pentru protecția mediului înconjurător. Măsuri de atenuare efectelor negative și acestea trebuie să fie finanțate. Este ceva deosebit de important având în vedere efectul asupra mediului, prețul energiei și uh, securitatea aprovizionării cu energie în regiune. A existat presiune de natură politică și de altă natură asupra acestui dosar, dar trebuie să nu uităm care este obiectivul final al programului uh, și anume dezafectarea condițiilor de siguranță și uh, acordarea de despăgubiri pentru Bulgaria, sprijinirea unor eforturi pentru o politică mai durabilă de energie și o mai mare transparență în gestionarea fondurilor și proiectelor. Aș dori să-i spun doamnei Harms că um, eliminarea definitivă a deșeurilor radioactive este o chestiune foarte importantă, dar nu e o problemă doar pentru Bulgaria singură, este o provocare pentru care este nevoie de o strategie europeană. Doamna Harms, aș dori de asemenea să vă asigur că Bulgaria nu are nicio intenție să utilizeze acești bani pentru a dezvolta alte centrale uh, pe lignit sau pe alte forme de cărbune. Suntem pregătiți să ne îndeplinim toate angajamentele și să ne conformăm în întregime cu legislația Uniunii Europene ca și cu tehnologiile europene moderne. Uh, Bulgaria este o țară responsabilă și încearcă să fie un partener loial. Mulțumim foarte mult, doamnă Părvanova. Vreau să profit de această ocazie să vă spun dumneavoastră tuturor că am apreciat dacă ați vorbi uh, mai puțin rapid, pentru că interpreții <laughs> ne trimit uh, semnale de alarmă, SOS-uri, pentru că este imposibil să vă urmărească în acest ritm atât de rapid. singurii care vă înțeleg sunt cei care vorbesc limba dumneavoastră maternă și nu vă mai înțelege nimeni altcineva din această stră. Deci vă rog, vă rog să vorbiți mai lent. Altfel, după cum am spus, este imposibil ca interpreții să-și facă munca. Acum o să um, <clears throat> vedem uh, care sunt vorbitorii din partea grupurilor politice. Mai întâi, domnul Rucev, două minute din partea PPE. Благодаря, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în timpul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și sub presiunea anumitor forțe politice, Bulgaria a fost de acord să închidă patru dintre reactorii săi nucleari la Kozlodui și a făcut acest lucru conform termenilor conveniți. Uniunea Europeană a acordat asistență financiară între 2007 și 2009 cu scopul de a contribui la dezafectarea și închiderea timpurie a acestor reactoare. Uniunea Europeană a oferit și garanții că va continua să acorde acest sprijin și pentru perioada 2010-2013. În ceea ce privește asistența financiară, țara va fi tratată egal cu Slovacia și Letonia, care au fost cele implicate în închiderea timpurie a anumitor unități nucleare. În conformitate cu principiul solidarității și al tratamentului egal al statelor membre, Comisia Europeană a inițiat această propunere. Suma asistenței financiare suplimentare nu poate compensa miliardele de Uh, bani care au fost pierduți de această țară în urma acestei închideri timpurii a acestor reactoare. Și avem nevoie de această asistență pentru a continua procesul de dezafectare, pentru care vor fi alocați acești bani în majoritate, majoritatea lor. Sunt importante pentru țară și măsurile de modernizare a sectorului energiei, de atenuarea impactului negativ pentru a economisi energie, pentru a asigura eficiența energetică Raportul votat în Comisia ITRE cu mare majoritate vine în întâmpinarea acestor nevoi și de aceea nu suntem de acord cu încercări noi de a pune obstacole în calea acestei asistențe. Deci, acest lucru este esențial și propun să sprijinim propunerea Comisiei și respingem cele noi amendamente propuse de vers, cele noi cinci amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea socialiștilor și democraților, domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor și domnului comisar Oettinger pentru documentul pe care l-a prezentat domnia sa. Mulțumesc doamnei Harms pentru eforturile pe care le-a făcut uh, de a include în acest document uh, chestiuni importante pentru cetățenii europeni. Încercăm prin acest document să sprijinim eforturile Bulgariei de dezafectare a celor patru reactoare nucleare. Nu comentez dacă această, discuție, dacă această soluție este justificată sau nu, dar odată ce, um, ce a fost hotărât acest lucru trebuie să fie respectat de autoritățile bulgare. În același timp, închiderea acestei instalații de dimensiuni mari înainte de termen aduce costuri indirecte și directe foarte mari, acoperite în mare parte de Uniunea Europeană. Prin această propunere folosim acesta, aceleași standarde pentru Bulgaria ca și pentru celelalte două state care au desfășurat uh, care au luat măsuri asemănătoare. Este important acest lucru pentru că trebuie să garantăm coerență la nivel european. 60% din fonduri vor merge direct către dezafectarea unităților 1 până la 4, iar restul de 40% vor fi folosite pentru sporirea eficienței energetice și pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în această țară. Aș dori să vă atrag atenție asupra unor uh, întrebări care au fost puse în cadrul discuțiilor cu comisia de către doamna raportor și care au fost dezbătute pe larg. În primul rând, ce vom face cu combustibilul folosit și elementele radioactive? Domnul Oettinger a făcut referire la această chestiune și astăzi, care este una foarte importantă și ne așteptăm ca la toamnă Comisia Europeană să propună o directivă specială în acest sens, iar atunci Parlamentul European va avea ocazia să, des- să discute pe larg acest subiect important pentru mulți cetățeni europeni sunt sigur. Iată de ce hotărârea Parlamentului European cu privire la compensarea dezafectării uh, Cozlodui uh, nu ar trebui să aibă un efect asupra hotărârilor pe care le vom lua în toamnă. Vă rog, iată, deci, ca în, momentul în care se creează un precedent de finanțare, să nu aibă de suferit uh, bugetul european în, în, în întreg ansamblul său. În acest fel nu înseamnă că Bulgaria și alte țări care au um, alte astfel de um, instalații sunt mai puțin răspunzătoare pentru dezafectarea lor. În același uh, timp, trebuie să vedem cum se vor folosi fondurile. Bineînțeles, uh, acestea trebuie să aibă ca scop uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ci din potrivă, până acum, experiența din celelalte țări care au beneficiat de aceste fonduri nu a arătat niciun fel de abuzuri. Trebuie să fim coerenți în politicile noastre europene și să avem o abordare unică pentru toată lumea. Este foarte important acum ca aceste fonduri să își atingă scopul și să existe transparență în folosirea lor. Aceste, acești bani ajung într-un fond special unde sunt canalizați și banii de la alți donatori. S-au adoptat măsuri în, uh, în, în, împreună cu BERD și uh, în curând Curtea de Conturi va controla aceste conturi, inclusiv cele din Bulgaria și sunt sigur că pe viitor Parlamentul European va monitoriza și el îndeaproape modul în care sunt folosite aceste fonduri. Mulțumesc acum uh, pentru grupul ALDE are cuvântul domnite doamna Vălean. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, colegi, uh, dragi colegi, domnule comisar. Ca raportor pentru investițiile în infrastructură și raportor din umbră în legătură cu securitatea aprovizionării cu gaze, sunt îngrijorată de securitatea energetică și Europa are un rol cheie de jucat în acest uh, sens. Ca eurodeputat român sunt interesată de această chestiune legată de centrala din Kozlodui, pentru că aceasta este pe granița țării mele și acest lucru a constituit un motiv de îngrijorare în România din motive de mediu evidente. Kozlodui este situată la 4 km de fluviul uh, Dunărea și la 150 de km de București. Conform expertizei internaționale, această centrală nu are niciun fel de acoperământ protector și există uh, riscul de scurge radioactive în pânza freatică și în sol. Cred că Europa are răspunderea de a facilita dezafectarea sa și trebuie să ne asigurăm că există suficiente fonduri pentru acest proiect, pentru că este esențial să avem o siguranță la standarde înalte pentru a ne asigura că există expertiză suficientă și că se implementează bunele practici uh, internaționale. Dezafectarea trebuie făcută în conformitate cu norme și standarde foarte stricte, altfel reprezintă amenințare strategică și de securitate pentru întreaga regiune. Deci susțin această propunere și propunerea de a aloca 300 de milioane de euro suplimentare pentru acest proiect. Vă reamintesc că Parlamentul European acum câteva luni a avut o poziție fermă în acest dosar, a alocat 75 de milioane de euro în bugetul pentru 2010 în acest sens. Cu toate acestea, cred că trebuie să fim intransigenți în ceea ce privește transparența în folosirea fondurilor europene. Până acum, Comisia a fost destul de nemulțumită în legătură cu informațiile privind dezafectarea primită din Bulgaria. Monitorizarea fondurilor trebuie să fie una strictă. De aceea consider că Comisia Europeană ar trebui în primul rând să inițieze o evaluare specifică pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale proiectelor trecute pentru a îmbunătăți finanțarea, programarea împreună cu BERD pentru următoarea perioadă de finanțare 2010-2013. Am înaintat mai multe amendamente, le-am cerut autorităților din Bulgaria să înainteze o strategie națională bună cu obiective pe termen lung în ceea ce privește eficiența energetică, energiile regenerabile, acesta fiind o condiție pentru anvelopa de 120 de milioane de euro. Și sper să primim sprijin. Domnul președinte, intervine. Doamnă Vălan, v-ați depășit mult uh, timpul care v-a fost alocat, îmi pare rău. Domnul Stoianov. A ridicat cartonașul albastru. Ar dori să vă ridice o întrebare. Mă ascultați? Doamna Vălean, s-a ridicat cartonașul albastru. Doamna Vălean, mă adresez dumneavoastră. Domnul Stoianov s-a folosit de cartonașul său albastru. Dorește să vă ridice o întrebare. Acceptați această întrebare? Domnul Stoianov, vă rog. Vă dau un minut pentru a pune această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte la obiect, foarte scurtă. Având în vedere că doamna Veleanu a pus o întrebare despre securitate, trebuie să spunem clar că înainte de dezafectarea a patru unități mai mici de la centrala de la Căzlodui, ele au fost declarate ca fiind cele mai sigure unități de către Agenția Europeană pentru Energie Atomică. Minuto para responder si así lo desea. Dacă doriți să răspundeți, aveți un minut. Ei bine, domnule coleg, domnule președinte, ce pot să spun? Am nebunit cu toții sau altcineva a nebunit? Cred că mulți oameni au decis să meargă pe o anumită cale și ar trebui să urmăm această cale, sprijinim cu toții această idee. Deci nu mai am alte comentarii. Valian, în nombre del grupo de los verdes. Mulțumim foarte mult, doamnă Valean. Acum, uh, domnul Tremopoulos, timp de un minut, în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În dezbaterea noastră trebuie să ținem cont de faptul că în ultimul deceniu Europa a dat Bulgariei 550 de milioane de euro pentru dezafectarea acestor patru unități de la Coslodui acum mai dăm încă 300 de milioane. Deci până la urmă o să fie un total de 850 de milioane, fără să ținem cont de sumele uriașe pentru renovare și pentru a spori securitatea. Deci am plătit niște sume imense de bani pentru acest lucru. Nu vrem să mai existe niciun fel de târguială cu guvernul bulgar. Parlamentul și Comisia Europeană trebuie să vegheze ca deșeul nuclear să fie gestionat în siguranță și aceasta să facă parte din programul de dezafectare. Grupul Verzilor a cerut ca restul de 40% din cele 300 de milioane pentru dezafectarea acestor unități să fie utilizați de către guvernul bulgar pentru a gestiona deșeurile radioactive și nu să folosească acești bani pentru alte centrale nucleare pe bază de uraniu și cărbune. Sper că lobby-ul nuclear a învățat o lecție din acordul recent dintre Turcia și Rusia de construire a unei centrale nucleare într-o zonă seismică. Acum s-a întrerupt microfonul. Domnule Tremopulos, v-ați epuizat timpul spunea domnul președinte. Doamna Pârbanova a ridicat cartonașul albastru și acum o să-l rog pe domnul Tremopulos să ne spună dacă acceptă o întrebare din partea colegei. Doamna Pârbanova, vă rog să fiți cât mai succintă. Domnule președinte, am utilizat S-a folosit aici cineva termenul de șantaj și doamna Valean a spus că Bulgaria nu a utilizat uh, în mod adecvat fondurile care au fost alocate tranșa precedentă. Întrebarea mea e adresată reprezentantului Comisiei Europene. Vă rog, puteți să confirmați aceste lucruri? Îmi pare rău, dar nu asta spun regulile de procedură. Doamna Parvanova dacă vreți să vă puneți căștile. Nu este procedura corespunzătoare. Puteți utiliza această regulă să puneți o întrebare vorbitorului. Deci mă tem că asta se va șterge din uh, procesul verbal și domnul Tremopoulos nu trebuie să vă răspundă. Domnul Van Orden, un minut în numele grupului ECR. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am luptat din răsputări pentru a opri dezafectarea timpurie a unităților acestora, fiindcă nu era nevoie de acest lucru și nu a fost făcut din motive de siguranță. Și iată, efectul este că se folosesc mai mult centralele pe, care funcționează pe bază de ligniță, a sporit, au crescut uh, prețul la electricitate și exportul uh, în această, uh, electricitate în această țară. Și iată cum plătim pentru o gușderată proastă la nivelul instituțiilor europene. E, ar fi corect ca Bulgaria să se bucure de același tratament din partea Uniunii Europene ca alte țări care au trebuit să dezafecteze timpuriu unitățile centralelor, centralelor nucleare. Bineînțeles, este vorba de foarte mulți bani aici și este important ca acești bani să fie folosiți cum trebuie și să existe transparență. Sper că Comisia ne va da unele asigurări în acest sens. Este la fel de important să existe compensare pentru aceste capacități de energie pierdute, fiindcă Bulgaria va avea nevoie de ajutor pentru a crea uh, noi uh, capacități energetice pentru a nu depinde de bunătatea unei anume puteri străine. Mulțumesc, uh, domnule Van Orden, are cuvântul domnul Ransdorf. Předající, eh, chtěl bych říci, že nemůže být eh, kozlodujský program pouze orientovaný. Mulțumesc, dați-mi voie să spun ceva. Programul Kozlodui nu se poate axa doar pe finanțarea transferului de materiale radioactive și pe creșterea eficienței energetice în Bulgaria și spre finanțarea unor resurse energetice alternative. Din punctul meu de vedere, programul trebuie să fie conceput ca o contribuție la stabilitatea economică energetică a întregilor uh, Balcani ca zonă totală, pentru că Balcani, inclusiv Bulgaria, reprezintă una dintre zonele vulnerabile ale Uniunii Europene, după cum am văzut în timpul crizei economice. Și cred că acest cadru ar trebui să-l constituie articolul 13 din acordul de aderare, aprobat și în consultare cu reprezentanții Comisiei. a existat uh, un nou cadru pentru că acest tratat a devenit uh, perimat în 2009. Însă trebuie să existe această mm, con- continuare. Mulțumim, domnule Ransdorf. Urmează domnul Stoianov, care va vorbi pentru două minute și jumătate. Neafiliați. Mulțumesc uh, din nou, domnule președinte. În această seară discutăm uh, aceste despăgubiri, aceste compensări pe care urmează să le primească Bulgaria pentru închiderea centralei de la Kozlodui este ceva corect și care vine la momentul potrivit, fiindcă s-a evaluat că pierderile înregistrate de Bulgaria de pe urma închiderii acestor două unități sunt mult mai mari decât despăgubirile pe care le-am primit. Întrebarea care se pune este de ce ar trebui să se ajungă aici? După cum am spus și înainte, de ce unitățile cele mai sigure din Europa, așa cum au fost declarate de una dintre agențiile cele mai prestigioase Agenția Internațională pentru Energie Atomică, de ce a trebuit să fie închisă? E o nebunie. Cum a ajuns acest raport în mâinile verzilor care, precum Marc Antonio, a început cu cuvintele cum să distrugi și vă rog, acum spun ceva colegilor mei. Nu, să, nu dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți, fiindcă țara dumneavoastră a șantajat uh, Uniunea Europeană și a primit mai multe fonduri decât Bulgaria până în prezent. Așa că o să-l rog pe colegul grec să țină gura și să nu ne mai dea lecții ce să primim și ce să nu primim. Verzi au un singur scop, un singur obiectiv. Au o problemă și problema lor este că închiderea sau odată cu închiderea centralei de la Coslodui, se măresc emisiile de dioxid de carbon. Și acum, cu și mai mare nerușinare, vor să devieze fonduri din Bulgaria să le îndrepte în altă parte. Ar dori să își salveze fața pentru că nu mai pot să se întâlnească cu alegătorii, să spună de ce contribuabilul trebuie să plătească mai mult și în același timp să eh, respire și mai mult dioxid de carbon în atmosferă și mai e un alt amendament în conformitate cu care COSLO 2 ar trebui să dea un exemplu, dar singura direcție în care a dat COSLO 2 un exemplu a fost cum niște reactoare demodate pot să funcționeze în mod adecvat. Singurul exemplu pe care îl putem da pe viitor este unul negativ printr-o nebunie politică, o centrală excelentă și benefică din economia țării a fost lichidată și închisă. Domnule Stoianov, spune domnul președinte, cred că în esență sunteți la, la limita unui comportament adecvat. Nu v-am tăiat microfonul pentru că vroiam să arăt uh, cât, uh, cât de generos sunt și să reflect generozitatea colegilor verzi pe care ați atacat direct cu tot ce ați spus. Doream să dovedesc că suntem dispuși să vă ascultăm. Dar uh, discursul dumneavoastră este cu totul inacceptabil și data viitoare o să vă tai microfonul. Pentru că e o pantă foarte alunecoasă și periculoasă. Ajungem la sfârșitul listei de vorbatori în numele

Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să-l felicit pe raportor pentru o muncă excelentă și sprijin documentul pe care îl discutăm acum. Sprijin de asemenea ideea de a oferi un ajutor de 300 de milioane de euro pentru Bulgaria pentru închiderea a patru unități la Kozlodui, la această centrală nucleară, pe o perioadă de trei ani. În același timp, controlul gestionării fondurilor trebuie să fie mai uh, strict. Putem spune că punem capăt unei nedreptăți și demonstrăm solidaritate ca și, întrucât și alte state noi membre, Lituania și Slovacia, au primit ajutoare similare. Aceste patru unități nu au uh, fost operaționale timp de ceva timp, deci era logic să fie uh, închise, să fie dezafectate, ceea ce va reduce riscurile pentru mediu și o să ne ajute să utilizăm mai bine uh, capacitatea și experiența profesională a angajaților. După închidere, personalul centralei va trebui să se confrunte cu noi provocări bazate pe experiența din Lituania. Pot să vă spun că de obicei ne confruntăm cu obstacole neașteptate. Nu se pot respecta calendarele preconizate. Evident, sunt de acord că partea leului a resurse trebuie să meargă spre dezafectare. Uh, și pentru unitățile de depozitare a deșurilor radioactive, dar e la fel de important să ne ocupăm de oameni. Consider că guvernul bulgar, sprijinit de Uniunea Europeană, îi va ajuta pe angajații centralei și comunitățile din jurul centralei să se adapteze la noile condiții de pe piața forței de muncă. E foarte important ca acești oameni să fie ajutați să își uh, schimbe calificările, să fie recalificați, să utilizeze cunoștințele și experiența în alte domenii, în alte industrii. E nevoie de crearea de noi locuri de muncă durabile, noi industrii care sunt mai prietenoase cu mediul. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Paleschis. Acum domnul Șimanski. Nu e în uh, locul obișnuit, dar e undeva în sală, așa care cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Dezafectarea unităților 1 până la 4 la, Cosmodui, la Coslodui a dus la o reducere a capacității energetice a Bulgariei și a afectat uh, furnizarea, aprovizionarea energetică în, uh, în această regiune. Dar Ni se spune să închidem ochii la aceste probleme energetice cu care se confruntă un stat membru, ceea ce contrazice principiul solidarității, care ar trebui să fie principiul călăuzitor în politica energetică. facem o discriminare împotriva energiei nucleare și împotriva libertății de a-și alege sursa de energie. Mulțumesc, dar acum cuvântul doamna Crețu

Mulțumesc, domnule președinte. Unele dintre țările din centrul și estul Europei care au aderat la Uniunea Europeană au luat angajamente economice și politice complicate, asta și în legătură cu dezafectarea unor centrale nucleare și cu managementul deșeurilor nucleare. E vorba de țări care dispun de energia nucleară și care au moștenit standardele de securitate ale Uniunii Europene și centralele care se află pe teritoriul lor nu sunt în conformitate cu aceste standarde. Au nevoie așadar de fonduri pentru dezafectarea acestor centrale. Cerințele UE în legătură cu dezafectarea centralelor, siguranța lucrărilor de dezafectare și alte sarcini aferente creează bariere, obstacole suplimentare pentru aceste țări care nu dispun de fonduri suficiente pentru managementul deșeurilor radioactive. Asta ridică probleme la nivelul conservării mediului înconjurător și amenințări pentru generațiile vi viitoare există aici. Salut așadar propunerea Comisiei de a oferi ajutor Bulgariei, căci fără sprijinul Uniunii Europene, Bulgaria, ca și Lituania, nu ar putea să închidă această centrală așa cum trebuie și nu ar putea asigura standardele de securitate necesare. Mulțumesc! Mulțumim domnului Balcitis. Este sfârșitul listei de vorbitori individuali. Ar trebui să avem procedura catch the eye, intervenții spontane, să nu am niciun nume pe lista mea de vorbitori, spune domnul președinte. Acest lucru înseamnă că putem să-i dăm cuvântul domnului comisar Oettinger. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor Vă mulțumesc pentru această discuție deschisă și sinceră privind această chestiune foarte importantă. În încheiere, doresc să subliniez faptul că Comisia Europeană salută faptul că, în mare, raportorul și Parlamentul sunt de acord cu Comisia Europeană asupra faptului că, până în 2013, va trebui să oferim 300 de milioane de euro Bulgariei pentru a-și putea elimina deșeurile radioactive și pentru a ne asigura că proiectele viitoare vor beneficia de sprijin. Suntem de părere că ar trebui să se folosească cum trebuie resursele și vom face tot ce ne stă în putință la nivelul monitorizării pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și sunt sigur că și Consiliul va ține cont de poziția Parlamentului European. Cred că ați reușit să limpeziți obiectivele acestui regulament în mare parte. Acordul dumneavoastră privind uh, continuarea finanțării pentru dezafectarea unităților de la Coslodui arată continuarea solidarității europene al, în ceea ce privește Bulgaria. Dezafectarea centralelor nucleare este una dintre prioritățile noastre. Încă o dată vă mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune domnul președinte. Urmă, ultimul nostru vorbitor este doamna raportor, doamna Harms. Ich noch Mulțumesc, domnule președinte. Ca să închei dezbaterea, voi spune încă o dată că dezafectarea centralelor nucleare în Lituania, în Slovacia și în Bulgaria s-a făcut după efectuarea unor expertize internaționale și astfel S-a spus că acest lucru este necesar pentru că nu se poate asigura reechiparea acestor centrale pentru ca acestea să respecte standardele acceptate în mod general la nivel european. Deci cred că este foarte bine și inteligent din partea noastră să sprijinim această inițiativă într-o manieră care să arate solidaritatea. O solidaritate atât pentru Lituania, Slovacia și Bulgaria. Aici trebuie să existe tratament egal. În al doilea rând, dați-mi voie să spun că în toate aceste țări pe care le-am menționat și în toate țările vest-europene și de altfel oriunde altundeva în lume, încă nu a existat nimeni care să fi găsit o soluție responsabilă și definitivă pentru depozitarea deșeurilor radioactive. Este o sarcină cu care ne vom confrunta și în viitor, o provocare. Deși multe țări au investit miliarde de euro în ultimii 30 de ani pentru a găsi o astfel de soluție viabilă. Este o dezbatere care ar trebui să-i afecteze pe cei care sunt în favoarea tehnologiilor de risc înalt. Mă refer la cele legate de energia nucleară pentru că deșeul nuclear, așa cum este produs el acum, este, din punctul meu de vedere și al majorității cetățenilor europeni, un risc colosal și ar trebui să existe motive suficiente împotriva folosirii energiei nucleare, dar vom reveni la acest subiect, domnule comisar. Mulțumim doamnei Harms. Ajungem la sfârșitul dezbaterii. Votul va avea loc mâine la prânz Ședința va avea loc mâine de la 10 la 1 și de la 3 la 5 postmeridian. Ordinea de zi a fost uh, publicată pe mail pe site-ul Parlamentului. Vă mulțumesc tuturor că ați fost disciplinați și